Riprendiamo i lavori. L'ordine... Acum pe ordinea de zi se află da, ă, discutarea, discuția comună privind aspectele instituționale ale aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și uh, Tribunalul Penal Internațional și Statutul de la Roma. Cu raportul domnului Haureghi, atondo aspecte instituționale ale aderării Uniunii Europene la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și declarațiile Consiliului și ale Comisiei conferința de revizuire a statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale ce a avut loc în Kampala, Uganda. Și dau cuvântul domnului raportor Jauregui pentru patru minute, vă rog. Muchas gracias, señora presidenta, señora comisaria, señor representante del Consejo Europeo. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, domnule președinte al Consiliului.